informații. Pot să revin cu informații, dar acestea erau două elemente foarte importante. Mulțumesc, doamna Grisbeck. Dragi colegi, cred că acum putem să trecem la punctul următor, discutat împreună cu Comisia PETI. Este vorba despre raportul special al mediatorului european pentru Frontex. În raportul său din 2012, mediatorul s-a interesat de conformitatea, conformarea Frontex la îndatoririle privind drepturile fundamentale. Frontex a reacționat în general în mod acceptabil, conform mediatorului, cu excepția unui aspect, și anume instalarea, introducerea unei proceduri de uh, apel referitoare la respectarea drepturilor fundamentale. În reuniunea Comisiei Libe din 13 februarie 2014, mediatorul a solicitat sprijinul Parlamentului în acest caz. Raportul Parlamentului este rezultatul unei coopere între două cele două comisii și a fost pregătit de către cei de raportori, doamna Keller și doamna Metzola. Astăzi vom discuta acest raport. Coordonatorii au convenit termenul pentru introducerea de amendamente pentru mâine 11 noiembrie, noiembrie la ora 12. Luarea în calcul și în discuție amendamentelor este prevăzută pentru 12 noiembrie și votul în comisie pe proiectul de raport se va desfășura pe 16 noiembrie. Calendarul a fost accelerat pentru a avea o opoziție a Parlamentului în plenară înainte de introducerea de către Comisia noilor propuneri privind temeiul legal pentru Frontex. Printre noi se află o delegație din, a Frontex și mediatorul european, astfel încât să se poată răspunde la eventualele dumneavoastră întrebări. Mai întâi dau cuvântul colegei mele, doamna Wikstrom, președintea Comisiei PETI și apoi raportorilor și celorlalți membri care doresc să intervină. Vă rog, doamna Wikström. Mulțumesc, doamna Iotova. Aș dori și eu să vă urez bun venit la această reuniune comună cu uh, Comisia Libe, ca președintă a Comisiei PETI. Așa cum s-a explicat, este prima reuniune comună pentru discutarea raportului de, um, proiectului de raport comun și vreau să vă atrag atenția că și Frontex și um, ombudsmanul sunt alături de noi. Vă urăm un bun venit călduros. Și îl avem pe domnul Gilarie, director, și domnul Erve Caniar, iar din partea ombudsmanului doamna Șembinschea, șef de unitate. Deci vă rog să vă adresați colegilor și să răspundeți la întrebările eventuale. Acum voi da cuvântul pentru dezbatere, începând cu raportorii, doamna Mețola și doamna Keller. Și doamna Keller, doriți să începeți dumneavoastră? Cu siguranță. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și colegilor pentru prezență și atrag atenția asupra faptului că colaborarea cu coraportoarea a fost excelentă cu doamna Mețela, deci mulțumesc. Am discutat uh, cu raportorii din umbră din ambele comisii, deci se cunoaște destul de bine subiectul, așa că nu voi intra prea multe detalii, nici nu avem prea mult timp. Dar vreau să spun de ce e important să avem un astfel de mecanism uh, de atac și uh, suntem de acord cu ideea că trebuie să re- susținem recomandarea ombudsmanului de stabilirea unui astfel de mecanism de apel, de atac, pentru ca cei care consideră că le-au fost uh, încălcate drepturile în uh, contextul operațiunilor Frontex să aibă această soluție. În hotspoturile despre care tocmai am discutat și în viitorul regulament privind Frontex, pe care Comisia îl va propune în luna următoare, și care va prevedea competențe extinse pentru Frontex, avem nevoie de acest mecanism și nu există niciun um, obstacol legal în care înființării lui. Cred că e foarte important pentru cei care se consideră uh, lezați de Frontex să existe acest mecanism și pentru Frontex, de asemenea, e bine să știe că există un mecanism care să le permite să uh, răspundă unor acuzații de încălcarea drepturilor, uh, drepturilor fundamentale, care altfel ar putea să rămână uh, nedetectate, neraportate sau nediscutate. Deci e important pentru ambele părți. În legătură cu structura mecanismului propus, uh, deja avem un sistem intern de raportare a Frontex în legătură cu încălcările drepturilor fundamentale, ne-am uitat la acesta și vrem să dăm uh, un rol esențial ofițerului pentru drepturile privind uh, drepturile fundamentale, care a fost uh, numit în special uh, la inițiativa Parlamentului. Considerăm că mecanismul de apel trebuie să fie eficace și disponibil pentru persoane și pentru ONG-uri care reprezintă persoane private și o plângere trebuie să poată fi depusă în limbile vorbite de migranți și solicitanți de azil. Bineînțeles, dacă ne gândim la structura Frontex, uh, apelurile s-ar putea să fie îndreptate împotriva uh, funcționarilor care procesează documentele, dar uh, până la urmă Frontex tot poate să rezolve aceste probleme, poate trimite mai departe aceste cereri, aceste plângeri și poate să urmărească ce se întâmplă cu ele. Uh, să se asigure, deci, că statul membru se ocupă de respectiva plângere. Și avem despre dispoziții de follow-up și să se vadă dacă nu s-au luat măsuri și apoi trebuie văzut ce poate face Frontex însuși. De exemplu, poate să uh, concedieze ofițerii care au încălcat drepturile fundamentale. Aceștia ar putea să fie să nu mai aibă voie să participe la operațiuni, să nu mai beneficieze de sprijin în cazul în care statele membre nu reacționează și să a inclus o clauză care spune că până la urmă se poate și finaliza o, se poate sista o operațiune dacă s-a constatat că au fost încălcate drepturile fundamentale. Deci, există și posibilități pentru um, Frontex și pentru ofițerii uh, invitați, detașați, um, și, că, și considerăm că se pot urma recomandările ombudsmanului și, de asemenea, dorim trebuie uh, să se intensifice cooperarea cu ombudsmanul și dacă ofițerul uh, respectiv uh, de la, pentru drepturile fundamentale va primi aceste sarcini, va trebui să aibă și resursele necesare. Deci mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră. Amintesc termenul uh, pentru amendamente este mâine la prânz. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc și Robertei Mețola pentru cooperarea foarte bună. Doamna Mețola. Doamna Mețola, mulțumesc, doamnă președinte, și eu Aș dori să îi mulțumesc doamnei Ska Keller pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o la redactarea acestui proiect de raport în ceea ce privește raportul special al uh, Ombudsmanului European privind Frontex. Le mulțumesc și raportorilor din umbră, ai ambelor comisii. E o plăcere faptul că am putut să reprezint Comisia de Petiții aici, în funcția mea de vicepreședinte al acestei comisii și ca raportor pe această temă. În raport se fac trimiteri clare care sprijină eforturile făcute de Frontex în ceea ce privește luarea în considerare a recomandărilor făcute de Ombudsmanul European și anume în cazul în care există un incident intern să existe un mecanism pentru plângeri individuale, mai ales pentru drepturile fundamentale și de asemenea să se stabilească și un birou pentru drepturi fundamentale în cadrul agenției, dar care să fie independent de structura acesteia. În același timp, suntem de părere că Frontex ar putea să se asigure și mai mult de respectarea drepturilor fundamentale prin înființarea unui mecanism pentru plângeri individuale. Acest raport nu încalcă în niciun fel subsidiaritatea și competențele speciale ale UE și ale statelor membre pe asemenea chestiuni. Acest raport spune într-un mod foarte clar că Frontex nu are niciun fel de competență în ceea ce privește inițierea de măsuri disciplinare împotriva altor persoane care nu fac parte din personalul ei, al agenției. Regulamentul Frontex spune foarte clar că măsurile disciplinare cad sub competența exclusivă a statului membru de origine. Acestea fiind spuse, faptul că trebuie să existe acest mecanism pentru plângeri individuale înseamnă că oamenii vor putea mult mai bine să își ceară drepturile. Frontex și instituțiile și organismele europene vor fi acum mult mai atente la posibile situații de încălcări ale drepturilor fundamentale, care altfel ar fi rămas nedepistate, neraportate și nerezolvate. În raport se subliniază și faptul că e nevoie de garanții care să existe, astfel încât să ne putem asigura că doar plângeri concrete și bine motivate ajung în acest mecanism, așa cum apar toate acestea în Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale. Apoi mai cerem Comisiei Europene și statelor membre următoarele să îi ofere Frontex resursele suplimentare necesare, astfel încât să existe acest birou pentru drepturi fundamentale care se poate să proceseze aceste plângeri individuale foarte rapid. Și aștept acum cu nerăbdare discuția cu dumneavoastră, să aud ce gândiți dumneavoastră și ceilalți colegi în ceea ce privește acest proiect. Mulțumesc! Mulțumim, are cuvântul domnul Coelho. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe prin a le mulțumi colegilor noastre, Roberta Mețola și Isca Keller, pentru acest proiect de raport. Cu mulțumire văd că acest Parlament salută lupta, munca făcută de biroul ombudsmanului. Am câteva observații care cred că sunt foarte importante pentru a arăta cât de important e acest dosar. În ultimii ani s-au făcut mai mulți pași în ceea ce privește uh, Uh, Frontex și mecanismul pentru plângeri individuale în ceea ce privește drepturile fundamentale și transparența. Regulile în ceea ce privește frontierele maritime au fost un asemenea pas. Apoi, operațiile foarte mari făcute de Frontex trebuie să țină cont de drepturile fundamentale. Aceste planuri operaționale au uh, obligativitate juridică. Și responsabilitatea devine atât, revine atât Frontex cât și ofițerilor de sub Frontex. Privind spre viitor, ne dorim să fie crescut dreptul, crescută respectarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană pe viitor. Acest lucru va influența și Frontex. Pentru că Frontex se află direct sub supravegherea Convenției și nu indirect, prin statele membre. Un al doilea comentariu are de-a face cu rolul Frontex. Este clar acum că rolul său este și va fi în continuare pus sub presiune. Da, e foarte necesar să subliniem și cealaltă parte a monedei. E nevoie de mai multe mecanisme de control și din partea cetățenilor și acestea trebuie să existe. Pe parcursul anilor Frontex și-a lărgit pe domeniul de aplicare și, în același timp, există mai multe mecanisme pentru a ne asigura că, respect, că se respectă drepturile fundamentale și, în viitor, trebuie să mergem pe aceeași direcție. Domnule Coelho, acum are cuvântul doamna Hübner, însă vă rog, stimați colegi, să respectați cele două minute pentru că nu avem timp. Încă nouă colegi mai doresc să ia cuvântul la discuție. Doamna Hübner. Mulțumesc. Doamna Milnar, foarte pe scurt și voi respecta cele două minute, doamnă președinte, și eu aș dori să le mulțumesc celor două raportoare, doamna Matola și doamna Keller, pentru munca foarte bună. Cred că avem un text de compromis pe care putem lucra. Eu cred că stabilirea unui mecanism pentru plângeri de câte ori există o încălcare a drepturilor fundamentale ar trebui să fie un mare succes pentru Parlamentul European. E deja o posibilitate legală care există deja în regulamentul în vigoare privind Frontex. Și într-adevăr cred că dimensiunea drepturilor fundamentale trebuie să fie consolidată în regulamentul revizuit pentru Frontex și e o sarcină pe care Frontex trebuie să aibă, mai ales în ceea ce privește politica de returnare și uh, în aceste misiuni de căutare și salvare. Acest mecanism trebuie să fie echitabil, să țină cont de situația vulnerabilă în care se află migranții și solicitanții de azil, însă în același timp trebuie să fie eficient și realist. Cred că um, pentru un compromis bun e nevoie de anumite ajustări. Avem nevoie de un follow-up pentru acest sau un uh, mecanism de raportare pentru plângerile primite și e nevoie să fie implicate și organizațiile pentru drepturile omului din statele membre, iar apoi mai avem nevoie și de o mai mare sensibilitate în ceea ce privește aspectele de gen. De cele mai multe ori doar bărbații sunt cei care sunt informați, iar femeile nu știu care sunt drepturile lor fundamentale sau ce drepturi au să se plângă atunci când le-au fost încălcate drepturile fundamentale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, are cuvântul acum doamna Ruiz. Da, mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să le felicit pe cele două raportoare. au făcut o muncă excelentă. Și aș dori să subliniez un aspect care e foarte important legat de mecanismele care apar în acest proiect de raport, care cred că sunt foarte bune. Aspectul la care mă refer e faptul că nu există destule cunoștințe în ceea ce privește grupurile vulnerabile, adică minorii neînsoțiți și grupurile vulnerabile. Uh, care fac această călătorie spre a ajunge în punctele în care Frontex este activ. De multe ori, drepturile lor fundamentale pe parcursul acestor călătorii sunt încălcate. De cele mai multe ori nici măcar nu știu că au drepturi, în special uh, minorii neînsoțiți, persoanele transexuale, oamenii, toți oamenii din grupurile vulnerabile trebuie să aibă cunoștințe suficiente, trebuie să știe că au anumite drepturi, au anumite drepturi care le-au fost încălcate. Așa că eu cred că trebuie să avem acțiuni specifice în ceea ce privește campanii de informare. Mulțumim, are cuvântul domnul Kirchhoff. Da, timpul este foarte scurt, așa că tot ce vreau este să spun e că grupul meu politic sprijină obiectivele în linii mari care au fost stabilite în ceea ce privește acest mecanism pentru plângeri, dar am și două întrebări pe care aș dori să vi le adresez. Uh, Aș dori să știu cum se poate continua acest proces după ce s-a depus o plângere, cum pot persoanele care se află în deplasare atunci, nu au o adresă permanentă, așa că cum pot aceștia să ceară consiliere legală, juridică, acești, aceste persoane care depun plângeri. Apoi, ce exact înseamnă încălcarea drepturilor fundamentale? Pentru că vreau să știu dacă vor exista niște criterii comune care vor fi evaluate de fiecare stat membru sau interpretate de fiecare stat membru. Și apoi, modelul este bazat pe un mecanism de plângere existent pentru alte organisme ale Uniunii Europene, cum ar fi cel pentru Banca Europeană de Investiții, însă noi știm că munca Frontex este una specifică și foarte diferită. Și de aceea mă întreb cum ar arăta această procedură care se bazează pe lucrurile pe care vedem că se bazează, cum poate să fie aceasta eficientă în aceste cazuri specifice. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Kirchhoff, și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Dali. Um, thank you, Chair. Uh, definitely tackling shortcomings when Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește operațiunile de salvare a vieților și returnare, acestea sunt niște puncte cheie și de aceea colegii mei social-democrați sprijină această inițiativă Frontex de a crea un mecanism care se adresează cazurilor de încălcare a drepturilor fundamentale. Însă e important să știm acum că nimic nu oprește Frontex de a introduce un mecanism pentru plângeri individuale sub regulamentul sub care acționează Frontex acum. Există anumite puncte pe care dorim să le menționăm. Salvarea de vieți e o prioritate pentru Uniunea Europeană și din acest motiv eu am anumite îngrijorări în ceea ce privește operațiunile de salvare a vieților și cum pot fi acestea justificate sub măsurile propuse. Cred că acestea ar veni în contradicție cu drepturile fundamentale pe care ne dorim să le respectăm. Trebuie să ne asigurăm că orice mecanism care există nu influențează în mod negativ niciun fel de decizii de azil sau de returnare. Acest mecanism trebuie să fie astfel creat încât să fie împiedicate orice fel de abuzuri. Apoi, transparența este foarte importantă pe parcursul întregului proces. De aceea, grupul meu vrea propune ca Frontex să facă un raport anual general în care să includă informații privind plângerile care au fost făcute în anul trecut și cum s-au continuat aceste plângeri. Ce fel de plângeri s-au uh, primit, ce fel de încălcări au avut loc și apoi cum se pot uh, îmbunătăți lucrurile. Trebuie să existe și un cod de conduită în acest sens. Și noi credem că agenții Uh, străini invitați joacă un rol important în acest sens. Apoi trebuie să ne asigurăm că acest ofițer pentru drepturile fundamentale primește mai mult sprijin decât se menționează acolo. Însă nu vorbim doar de sprijin financiar. E imposibil să ne, să ne așteptăm ca o echipă atât de mică să facă atât de multă muncă. Ne așteptăm la mai mult, dar trebuie să ne și asigurăm că acest ofițer pentru drepturi fundamentale are instrumentele necesare astfel încât să aducă rezultate mai bune. Apoi trebuie să ne asigurăm asigurăm că drepturile grupurilor vulnerabile, cum sunt minorii neacompaniați, sunt protejate. Și alte agenții, cum ar fi EASO, pot să intervină aici și să ajute. Și accept, aștept acum cu nerăbdare să lucrez cu raportorii din umbră pe acest dosar. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Deli. Acum are cuvântul domnul Nag. Domnul Nag. Vă mulțumesc foarte mult, vă, le mulțumesc și eu celor două raportoare. Grupul PPE sprijină de plin acest mecanism de plângeri din cadrul Frontex. Foarte pe scurt. Cred că noi ne-am dorit să subliniem faptul că trebuie să ne asigurăm de faptul că acest mecanism de plângere nu va veni cu o sarcină administrativă crescută și cu noi responsabilități pentru Frontex ne mai, noi mai noi ne mai gândim și la cum am putea răspunde la întrebarea legată de plângeri venite din partea unor părți terțe în cadrul mecanismului. Și apoi, pe de altă parte, trebuie să mai vorbim și despre posibilitatea ca oamenii care probabil au nevoie de ajutor să poată să facă astfel de plângeri. Cred că pe mâine vom primi mai multe amendamente și vom vedea direcția în care se va merge. Vă mulțumim, domnule Nod. Are acum cuvântul domnul Edard, Eduard Martin din partea Comisiei PETI. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și le felicit în același timp pe cele două raportoare, cred că toată lumea este de acord. Această reglementare e necesară și mă alături celor spuse de doamna Dali. Vom depune o serie de amendamente pe fond. E un bun proiect de raport, deoarece se garantează mai bine respectarea drepturilor fundamentale, se conciliază acest această uh, discrepanță între uh, ofițerii Frontex și ofițerii uh, puși la dispoziție de statele membre și, sigur, grupurile cele mai vulnerabile, copiii, femeile în special, trebuie uh, avute în vedere și uh, formulările trebuie să fie mai ferme. La ultima ședință s-am spus de asemenea că pentru noi e exclus să respingem plângele anonime adesea există un motiv întemeiat pentru ca să existe plângeri anonime, deci trebuie acceptate și acestea. Deci toate plângerile trebuie să acceptate, indiferent dacă ele sunt anonime sau nu. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Bjork din partea Comisiei Libe. Eh, Vă mulțumesc. Da, și noi salutăm, bineînțeles, din partea grupului nostru un asemenea mecanism. Acesta ar trebui să existe atunci când există încălcări ale drepturilor fundamentale. Trebuie să existe mecanisme de plângeri și, și munca ofițerului din cadrul Fondrex e una foarte importantă. Acest ofițer pentru drepturile fundamentale este cel care este ales din partea ONG-urilor. Acest lucru nu a fost menționat. Apoi, propunerea de um, unui proiect pilot care să consolideze această muncă. Da, e foarte bine, ne dorim să se continue cu acesta. Însă pentru noi există și o problemă și anume faptul că acest mecanism de plângeri în cadrul, va fi plasat în cadrul Frontex Așa ceva nu este durabil. Nu se poate ca mecanismul să existe în cadrul Frontex. Acesta ar trebui să fie în exteriorul Frontex. Apoi alte comentarii pe care le avem noi. Funcționarii Frontex și funcționarii din statele membre care activează aici trebuie să țină cont și de personalul venit din state terțe și există și în acest sens acorduri, dar și aici putem să întâlnim cazuri de încălcare a drepturilor fundamentale. Și noi sprijinim plângerile anonime, acestea trebuie să poată să fie depuse. Și apoi, în ceea ce privește o perspectivă de echitate, da, acest lucru înseamnă că femeile care sunt implicate și de acestea trebuie să se țină cont. Și apoi, în al treilea rând, și organizați, și ONG-urile și organizațiile internaționale trebuie să pună astfel de plângeri. Mai avem încă doi raportori din umbră. În primul rând, doamna Laura Ferrara și apoi doamna Guzman. După care va avea cuvântul și doamna Mussolini. Și apoi lista de lor de cuvânt închisă. Acum Laura Ferrara. Gratularmi con le due relatrici per... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să le mulțumesc celor două raportoare pentru munca excelentă și să îl felicit și pe ombudsman pentru ancheta făcută. Această anchetă ne-a arătat că e într-adevăr nevoie de o procedură, de un mecanism pentru plângere atunci când sunt încălcate drepturile fundamentale. Până acum lipsea acest element foarte important, această posibilitate ca migranții să poată să depună o plângere. În primul rând, în ceea ce privește mecanismul ca atare, un mecanism intern nu poate să garanteze independența procesului. Dacă lăsăm managementul acestui mecanism în mâinile Frontex, atunci nu credem că va putea să existe o analiză obiectivă a plângerii primite. Așa că în uh, amendamente noi vom, uh, vom sugera să existe un, um, un grup de experți din exterior care să analizeze aceste plângeri. Aceștia ar trebui să se axeze doar pe cazurile grave de încălcare. Ar putea să existe anumite greșeli formale și de aceea ar trebui să fie posibil să poate să fie retrimisă o plângere când situația se clarifică. Credem că ar trebui să existe tot felul de plângeri. În ceea ce privește plângerile anonime, ei bine, confidențialitatea plângerii, aceasta este asigurată ar trebui să fie asigurată de la început și să evităm situații în care cuiva i-ar fi mult prea teamă să depună o plângere. Apoi informații pentru solicitanții de azil și pentru cei care lucrează în cadrul Frontex. Asemenea, campanii de informare sunt importante. Așa că acestea trebuie să fie puse la dispoziție în limbile persoanelor care lucrează. Mulțumesc! Doamna Guzman, acum. Mulțumesc. și mulțumesc uh, raportoarelor pentru efortul lor. Sigur, e vorba de drepturi fundamentale și de Frontex și primul lucru de spus e că adesea controlele la frontieră merg împotriva dreptului la viață și uh, anumitor drepturi fundamentale, pentru că oamenii își riscă viața fie pentru a traversa Mediterana, uh, fie la Seuta sau Melilea. Iar activitatea Frontex la controlul frontierelor ca atare în sine e o încălcare a drepturilor fundamentale. Mai mult decât atât, există practici ce s-au putut constata lunile din urmă, pe măsură ce state se agrava. Și am constatat că Ombudsmanul European a lansat cu câteva luni în urmă o anchetă din proprie inițiativă asupra anumitor operațiuni de expulzare derulate de Frontex împreună cu statele membre. Săptămâna trecută am auzit mărturia unui voluntar care, în acțiunea de salvare a unei uh, embarcațiuni transportând 300 de persoane de pe insula Lesbos, uh, în urma acestei embarcațiuni, uh, autoritățile turce și ONG-uri salvau, pescuiau practic din mare oameni aruncați peste bord. Uh, e necesar să încetăm cu această Europa reață și cu în unitate ale Frontex și să terminăm dată cu expulzările. Nu ne vom opune unei mai bune transparențe și unui control mai bun atât timp cât Frontex există, dar întregul proces trebuie să fie public, să existe informații, ca Frontex să poată fi controlat să ne asigurăm de prezența ONG-urilor la fața locului și să uh, se dea seama în fața Parlamentului despre aceste lucruri. Doamna Valero are acum cuvântul. Eu vreau egentligen bara ta upp en utav eh, frågorna som handlar om de här utstationerna. final eh, m-aș referi la o eh, întrebare legată de funcționarii detașați. Aceste proceduri disciplinare vor fi folosite numai când statul membru este de acord, deci de da, acordul. Poate că e suficient, nu pot să, să mă pronunț, dar poate că se poate întâmpla ca diferitele state membre să respecte în mod diferit diferitele drepturi ale omului și ale femeilor și ale copiilor, de aceea e foarte important ca funcționarii detașați să aibă o bună formare principială în ceea ce privește drepturile fundamentale, astfel încât să nu apară probleme. Și dacă există diferențe foarte mari în felul în care interpretăm drepturile omului și fel, în legătură cu felul în care funcționarii văd acest lucru, poate că ar trebui să introducem niște modificări generale. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Mussolini. Presidente, io volevo toccare solo un punto perché că Doamna președinte, aș dori să evoc un singur punct Minter, sunt de acord cu toate cele spuse ce privește grupurile vulnerabile, minorii, neînsoțiți, femeile însărcinate. Și firește doresc să mulțumesc la rândul meu celor două raportoare. Deoarece e foarte dificil uh, Așteptăm din partea Frontex să facă tot ce are de făcut și în plus să uh, apere drepturile omului. Sigur, încălcările trebuiesc stopate. Iată ce doresc să vă spun. S-a vorbit de plângeri și aș lua exemplul ce se întâmplă în Italia toți acești oameni care sosesc nu au documente de identitate, nu au pașaport, nu au carte de identitate, nu au nimic la ei. Prin urmare, aceste plângeri sunt majoritatea anonime, cu câteva excepții. Tema e una delicată, nu putem transforma Frontex într-un tribunal, pentru că nu asta e scopul. Trebuie de asemenea să putem prezerva competențele statelor membre, iar în același timp trebuie să ne dăm seama că e vorba în majoritatea cazurilor de migranți fără documente de identitate. Acum are cuvântul domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu trebuie să luăm de la sine înțeles. faptul că Frontex uh, respectă, respectă uh, drepturile fundamentale. Însă mandatul uh, Frontex tocmai a fost modificat pentru a insera în structurile sale de adâncime această respectare a drepturilor omului. Există o unitate specială acum pentru drepturile omului la Frontex și uh, Întrebarea mea e care relevanța acestei idei de a revizui mandatul Frontex. Primele adăugiri au uh, apărut în 2006 și în 2011 mandatul a fost revizuit tocmai pentru a ameliora angajamentul Frontex vis de drepturile fundamentale. Însă sunt și observații factuale. Drepturile cele mai des încălcate în circunstanțele operațiunilor Frontex. Care anume, care drepturi fundamentale sunt afectate de toate aceste uh, rapoarte și anchete? În măsura în care le cunoaștem. Și aș profita de acest dialog al nostru pentru a afla, cum spuneam, mai multe date factuale. Mulțumim, spune președinta. Dragi colegi, mai avem trei minute pentru două persoane, doamna Spinelli și doamna Renaud Dalons. Mulțumesc raportoarele raportorilor din umbră, mulțumesc domnul președinte. Două observații. E important pentru mine să vorbim în acest raport de dreptul la recurs Uh, al migranților, mai ales dacă ei fac parte din țările de pe lista țărilor sigure. Laura Ferrara a evocat acest lucru. Pentru noi e de asemenea important să exprimăm în acest raport ideea potrivit care e necesar să aplicăm articolul 263 al tratatului care prevede Curtea Europeană de Justiție exercită un control de legitimitate asupra acțiunilor organelor și organismelor Uniunii acte ce au consecințe juridice vis-a-vis -vis de terți. Cred că este important să prezervăm democrația potrivit principiului că mai mult control aduce o mai bună protecție pentru cetățeni. Doamna Renodolon, mulțumesc, doamnă președinte, susțin aplicarea mecanismul de plângeri individuale în cadrul Frontex. Acest mecanism trebuie să se aplice atât pentru operațiunile în Uniunea Europeană, cât și dincolo de frontierele noastre. E vorba de un working agreement care vizează acordul acordurile bilaterale de propriu terțe. Mm, Carta drepturilor fundamentale se aplică și Frontex și rolul de coordonare a agenției nu trebuie să limiteze responsabilitățile în titlul dreptului internațional, cu atât mai mult cât acționează numele Uniunii Europene. Chiar dacă punerea în aplicare a acordurilor de muncă implică respectarea drepturilor fundamentale ale migranților și solicitanților de azil, astăzi nu e o obligație, nu este o obligație și textele nu sunt considerate instrumente ale dreptului internațional, a asigura transparența și controlul democratic, a, punerii pune în aplicare acestor acorduri de muncă, este o modalitate de a consolida securitatea juridică. Astăzi, cu acestui raport putem solicita extinderea mecanismului de plângeri și alte acorduri de muncă. În acest fel, va exista mai multă transparență ca în cazul unor încălcări, celelalte minteri nu ar putea fi nici măcar detectate. Drepturile fundamentale ale migranților și ale solicitanților de azil trebuie respectate atunci când Frontex cooperează cu state terțe și am depus amendamente în acest sens. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, spune președinte, avem două delegații alături de noi din partea Ombudsmanului European și a Frontex. Dacă cineva dorește să intervină, mai întâi Frontex, vă rog. Eschilia, de coleg. Monsieur. Thank you, Madam Chair, and thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc că ați uh, invitat agenția mea astăzi aici. Aș dori să comentez câteva probleme ridicate de eurodeputați astăzi. Pe de o parte, dacă temelul juridic actual este suficient sau nu pentru a lansa un astfel de mecanism formal de plângeri individuale. Nu pot să mă exprim dacă e suficient sau nu, dar aș dori să vă atrag atenția că în cadrul juridic actual sistemul nu este obligatoriu pentru statele membre, deci acestea pot decide dacă ele cooperează sau nu. Pe de altă parte, nu putem procesa date cu caracter personal ale victimelor încălcării drepturilor omului în cadrul juridic actual. E vorba doar de traficanți sau de persoane returnate. Și asta în scopul um, alocării unui loc în avion pentru astfel de persoane. Apoi, privește protejarea anonimității um, celui care depune o plângere. Da, putem face acest lucru, dar procesarea plângerilor anonime ar fi extrem de dificilă pentru Frontex. Uh, aceasta ar putea reprezenta o provocare pentru noi. În ce privește plângerile individuale, din 2013 am primit doar patru astfel de plângeri individuale și majoritatea se refereau la uh, respingeri și proceduri de returnare. Trebuie să subliniez că nu am înregistrat nicio încălcare a drepturilor fundamentale de către ofițerii invitați. E vorba despre de declarațiile migranților în activități de debriefing și se referă la ofițeri naționali și astfel de declarații se referă la returnarea acestor migranți în țara din care au călătorit. Așa numitele pushbacks, respingeri. Vă stau la dispoziție pentru explicații suplimentare sau alte răspunsuri. Mulțumesc. Mulțumesc, până președinta și ultima intervenție, doamna Jembinska, care reprezintă biroul Ombudsmanului European. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele ombudsmanului aș dori să spun doar câteva cuvinte. Odată să subliniez că raportul special ombudsmanului a fost redactat potrivit cadrul juridic în vigoare. Înțeleg că mandatul Frontex va fi renoit curând și că acolo vor fi incluse măsuri de salvgardare a drepturilor omului, însă dată în această renuire, sigur, Frontex va avea mai multă autonomie și situațiile de posibile încălcare ale drepturilor fundamentale ar putea fi mai frecvente decât acum. Am subliniat acest lucru în raportul nostru special și vedeți acest uh, lucru și în proiectul de raport al Parlamentului European. rețeaua ombudsmanilor europeni este de asemenea gata să coopereze și să ajute Frontex, bazându-ne pe experiența noastră în procesarea plângerilor, tocmai pentru ca acest mecanism să funcționeze corespunzător. Din numeroasele întrebări lansate aici, ce se va întâmpla, cum va funcționa acest lucru, informațiile vor fi puse la dispoziția celor care depun plângeri și așa mai departe dacă va exista destulă transparență, noi putem să oferim pe baza expertizei noastre uh, consiliere și punctul nostru de vedere, acest mecanism este fezabil și vom face tot ce se poate la nivelul ombudsmanilor europeni și a rețelei ombudsmanilor europeni să oferim asistența necesară. Mulțumim! Poate că raportarea doresc să adauge ceva, doamna Mețola. Cât timp mai avem? Două minute. Mulțumesc. Foarte pe scurt atunci vreau să mulțumesc uh, tuturor pentru comentarii, pentru propuneri și în termen general aș spune că am avut în față o provocare majoră, adică că operăm în cadrul regulamentului în vigoare al Frontex și Mm, fără să intrăm în ipotezele suscitate de renoirea regulamentului activității Frontex. Acest lucru răspunde probabil unora din întrebările lăsate astăzi aici și în acest context oarecum limitat am încercat să găsim acel spațiu care să permită instaurarea acestui mecanism la Frontex, potrivit, repet, regulamentului în vigoare și uh, Așteptăm cu interes uh, și suntem încurajați de cooperarea, deschiderea la a Frontex, pentru că altfel probleme sigur există și până la urmă trebuie să respectate recomandările ombudsmanului care identifică o problemă pe teren și o lacună în aplicarea drepturilor fundamentale. Dacă noi aici la Parlament nu înțelegem acest lucru din punct de vedere politic, atunci cred că nu ne respectăm responsabilitatea politică. Iată care a fost scopul nostru și cred că acest raport înglobează acest uh, obiectiv. Haideți să așteptăm amendamentele până mâine și vom încerca în măsura posibilului să le includem în amendamente de compromis, așa încât să obținem până la urmă un raport bun din partea ambelor comisii implicate. Mulțumim, doamnă Mețola, doamnă Keller. Mulțumesc și din partea mea tuturor pentru comentarii. Cum a spus și Roberta, am încercat să funcționăm pe baza unui concept ca să fie funcțional pentru migranți și refugiați să ne asigurăm că ei pot depune plângeri, dar și ceva care să fie funcțional pentru Frontex, dată fiind situația cu ofițerii invitați, aceștia sigur sunt uh, la frontieră și poartă un simbol Frontex, ei pot fi recunoscuți. Deci uh, aceste plângeri trebuie să poată ajunge la Frontex. Eu cred că am reușit să găsim soluții pentru ca lucrurile să fie funcționale, iar statele membre sigur trebuie să coopereze, dar pot să ia și exemplu după acest mecanism de plângere vis-a-vis -vis de Frontex. Deci eu cred că mergem în direcția cea bună pentru a implementa drepturile fundamentale vis-a-vis -vis de întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc tuturor pentru colaborare și așteptăm cu interes amendamentele dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Keller, dragi colegi, bună președinte, Termenul de depunere a amendamentelor este 11 noiembrie la orele 14 și uh, v-aș reaminti să aduceți cu dumneavoastră cartelele de vot pentru această după amiază. Mai, ne vedem mai târziu. Mulțumesc!